pentru munca dumneavoastră. Următorul punct de pe ordinea de zi acum. Declarația Consiliului și a Comisiei în ce privește raportul pe anul 2012 despre progresele realizate de către Muntenegru. Și dăm din nou cuvântul doamnei ministru Lucinda Rătăn. ca să ne spună care este avizul Consiliului în această privință. Once again, Mr. President, Uh, Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Stimați uh, eurodeputați, atunci când Consiliul a evaluat progresele în întâlnirea sa din decembrie 2012, după cum știți, a avut o viziune pozitivă a progreselor realizate de Muntenegru pe calea aderării. În primul rând, pașii pentru îmbunătățirea funcționării Parlamentului, a sistemului judiciar, pentru a pune capăt corupției, uh, pentru a uh, proteja drepturile persoanelor uh, aparținând minorităților. Consiliul a notat de asemenea că reformele constituționale și ale administrației publice avansaseră. Muntenegrul a continuat să pună în aplicare obligațiile sale din acordul de stabilizare și asociere și a continuat să joace un rol foarte pozitiv în regiune, inclusiv uh, Uh, prin implicarea sa în uh, procesul de cooperare regională. Multe dintre aceste aspecte se reflectă și în rezoluția dumneavoastră și vreau să profit de ocazie să mulțumesc raportorului Charles Stanock pentru raportul său și pentru contribuția sa pozitivă la avansarea procesului de aderare a Muntenegrului. Muntenegrul trebuie acum să meargă mai departe și să construiască pe această bază a reformelor pe care le-a făcut deja. E nevoie de uh, progrese foarte clare în domeniul statului de drept. E nevoie de reforme durabile și de durată, mai ales în ceea ce privește criminalitatea organizată și cazurile de corupție, inclusiv la nivel înalt. Consiliul a salutat raportul Europol cu privire la uh, infracționalitatea organizată din Muntenegru. E nevoie în continuare de eforturi pentru a asigura responsabilitatea și independența sistemului judiciar și de a consolida administrația, capacitatea administrativă de a pune în aplicare achiul comunitar. În, per ansamblu, negocierile au început foarte bine. Președinția cipriotă a putut să deschidă primul capitol de Uh, negociere, știință și cercetare. Președinția irlandeză a putut să deschidă un al doilea capitol, educație și cultură. Mă bucur să vă spun acest lucru. La o conferință de aderare care tocmai a avut loc uh, în această săptămână. Vom face tot ce ne stă în putere în următoarele luni pentru a atinge progrese cât mai importante în negocieri, inclusiv potențiala deschiderea unui nou capitol și ne bucurăm că în paralel cu negocierile, procesul de monitorizare de asemenea Uh, progresează. În decembrie, Uniunea Europeană a încheiat monitorizarea capitolelor referitoare la statul de drept, sistemul justiției, drepturi fundamentale, um, libertate și securitate. Muntenegru a fost invitat să pregătească planurile de acțiune care reprezintă punctele de referință pentru aceste capitole și nu ne așteptăm să ne deschidem negocierile pe aceste capitole în timpul președinției irlandeze. Munca de pregătire necesară trebuie să fie de înaltă calitate, ceea ce înseamnă că va dura uh, dar în acest timp vom continua să încurajăm Muntenegrul pe acest drum. Și, deci, vom putea deschide aceste capitole într-o fază timpurie a procesului de aderare astfel încât să se construiască o bază solidă în domeniul statului de drept, ceea ce e foarte important și pentru Consiliu și pentru Parlament. Sperăm ca Muntenegru să prezinte planurile de acțiune cerute în timpul președinției noastre, astfel încât Consiliul să poată să le analizeze și îi uh, încurajăm să facă acest lucru. Domnule președinte, stimați deputați, e clar că mai avem mult de lucru în timpul președinției noastre. E important să păstrăm uh, avândul acesta pozitiv pe care l-am văzut în ultimele luni și pot să vă asigur de angajamentul președinției irlandeze pentru uh, maximum de progrese posibile în aceste negocieri. Aș dori să închei recunoscând și apreciind uh, munca Parlamentului European și a raportorului dumneavoastră în procesul de aderare al Muntenegrului. Salut cooperarea strânsă între cele două instituții și aștept cu plăcere să aud în continuare opiniile dumneavoastră și să iau în, continu- în continuare în considerare expertiza dumneavoastră în aceste negocieri și în continuarea lor. Mulțumesc. Și acum, în numele Comisiei, dau cuvântul domnului comisar Füle. Very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnul ministru, stimați deputați. Aș dori să-mi exprim uh, gratitudinea domnului raportor pentru Muntenegru, domnul Charles Tenek, pentru uh, proiectul de rezoluție, deoarece reflectă foarte bine uh, și rezultatele din raportul progreselor pe 2012. Montenegru, într-adevăr, face progrese mari pe calea către Uniunea Europeană. Decizia de a deschide negocierile de aderare la iunie anului trecut, a deschis un nou capitol în istoria țării. Între timp, am intrat în substanța negocierilor. Procesul de monitorizare al tuturor capitolelor este în curs. Provizoriu am fost în măsură să încheiem capitolul 25, știință și cercetare în decembrie, precum și capitolul 26, educație și cultură, doar cu trei zile în urmă. Am început cu capitolele legate de statul de drept, ținând seama de noua abordare și uh, vom fi în continuare focalizați pe acest punct. Și uh, aici aș uh, ține să felicit președinția irlandeză pentru eforturile sale. Aș avea patru remarci vizând provocările ce ne mai stau în față. În primul rând, trebuie acordată prioritate încheierii reformei constituționale pentru a asigura atât independența cât și responsabilitatea justiției, potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția. Finalizarea acestei reforme va fi crucială pentru a avansa în negocieri. În al doilea rând, S-au făcut uh, anumite progrese în lupta împotriva corupției și crimei organizate, însă numărul de anchete, condamă, condamnări și acuzații rămâne totuși scăzut. În al treilea rând, respectarea completă a standardelor europene în uh, sectorul uh, drepturilor fundamentale este esențială pentru ca Muntenegru să meargă mai departe pe calea integrării europene. Protecția mass mediei, uh, acordarea libertăților trebuie să fie asigurată. Facem un apel la autoritățile din Muntenegru, la toate nivelurile, de a-și accelera eforturile pentru a investiga și condamna cazurile trecute și prezente de violențe împotriva jurnaliștilor. În al patrulea rând, e nevoie de eforturi suplimentare pentru a ameliora situația populațiilor rome, așcalii și egiptene precum și a persoanelor strămutate, asigurându-le accesul la uh, drepturile lor civile și politice, dar și economice și sociale. Dialogul nostru cu Muntenegru pe uh, aceste patru teme, care sunt niște provocări, va continua și se va intensifica pe parcursul negocierilor. Stimați deputați, permiteți-mi și o scurtă observație pe marginea recentelor alegeri prezidențiale care sunt contestate în Muntenegru. Muntenegru este o țară care negociază aderarea Uniunii Europeană. În acest context, orice uh, plângeri trebuie rezolvate rapid. Rezultatele alegerilor trebuie să fie dincolo de orice urmă de îndoială. Am încredere că liderii politici din Muntenegru vor lua măsurile necesare pentru a consolida credibilitatea instituțiilor publice, precum și independența lor vis-a-vis -vis de orice interese orientate partinic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule uh, comisar, spune președintele, are au cuvântul acum oratorii numele grupurilor parlamentare. Începem cu uh, domnul Tenoc, care este de asemenea raportor pentru Muntenegru. Așadar, acum domnul Tenoc. Domnule președinte, este pentru mine un mare privilegiu să fiu raportor în numele Parlamentului European pentru această țară mică, dar foarte frumoasă și care are mult de adus pe scena mondială și care are și o uh, istorie foarte bogată, dar în același timp o poveste de succes de negocierea aderării la Uniunea Europeană. Faptul că tocmai s-au deschis noi capitole este o mărturie a faptului că în uh, Balcani aderarea nu se oprește la granițele Croației și că și celelalte țări, dacă îndeplinesc criteriile, vor avea aceeași șansă. În ciuda um, progreselor efectuate, nu putem să trecem sub tăcere anumite probleme, ca de exemplu independența puterii judiciare și chiar pregătirea uh, practicienilor din domeniul judiciar. De asemenea, în ce privește uh, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, aici ar fi bine să existe un cod de conduită pentru uh, aleși. Uh, ar fi un foarte util. Montenegru uh, trebuie să se implice mai multe negocieri și același lucru este valabil și pentru societatea civilă. Multe uh, au fost puse recent despre libertatea de exprimare și libertatea presei în Muntenegru. Anumite declarații ale jurnaliștilor din Muntenegru ne-au îngrijorat. Știu că au existat de asemenea um, plângeri în ce privește rezultatele ultimelor alegeri, dar nu exista și dovezi concrete și atunci trebuie să tragem concluzia că aceste alegeri au fost uh, deschise și corecte. Eu cred că acum trebuie să avem un discurs deschis și democratic și să cooperăm mai bine cu această țară, care totuși este o țară candidată, este o țară mică și frumoasă și aspirațiile sale legitime ar trebui să se transforme în realitate și ca această țară să se alăture familiei națiunilor membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Tanoc. Acum are cuvântul în numele grupului PPE pentru două minute și jumătate, doamna Ibrisagici. Tacker, urforande. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cu o zi înainte de luarea deciziei referitoare la negocierile Muntenegrului, am vorbit cu mai mulți uh, dintre cei care urmau să ia această decizie. La momentul respectiv, unii dintre interlocutori mi-au spus că Muntenegru nu este pregătită uh, în, ceea ce privește reformele, că există probleme cu criminalitatea organizată, că uh, lupta împotriva criminalității organizate nu este suficient de serioasă și că sunt în continuare lacune importante în ceea ce privește reformele. Și argumentele mele au fost că Tocmai de aceea ar trebui să începem negocierile, pentru că ele vor oferi o, ne vor oferi oportunitatea să uh, putem influența situația din țară. Negocierile au continuat și exact asta s-a întâmplat. Mulțumită dumneavoastră, domnule comisar, și inspirației uh, um, dumneavoastră, că ați, ați spus că trebuie să se înceapă negociere cu capitolele 22-23, eu cred că aceasta a fost o scânteie de geniu. Um, în orice caz, din mandatul dumneavoastră, aceasta este decizia pe care eu o voi ține minte. A fost cea mai bună decizie pentru toate țările care doresc să negocieze. Și nu e vorba aici de penalizarea acestor țări, ci e vorba de faptul că vrem să ne asigurăm că ele au suficient timp pentru a face îmbunătățiri tocmai în aceste domenii. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, acum vreau să uh, preiau ce a spus domnul Tanăc. OSCE a elaborat un raport conform căruia alegerile au fost libere și corecte și nu am văzut niciun fel de alte rapoarte oficiale care să spună uh, contrariul. Și de aceea vreau să spun tuturor partenerilor și candidaților că ar trebui să accepte rezultatele oficiale ale alegerilor, astfel încât să nu mai existe niciun fel de incertitudini, ci o abordare constructivă implicând toate instituțiile. Și în interiorul instituțiilor trebuie să se rezolve problemele. Astfel se demonstrează că țara este coaptă din punct de vedere democratic, că este matură și pregătită pentru viitor. Acesta va fi un factor crucial cu privire la decizia noastră dacă să admitem Muntenegrul ca membru cu drepturi de pline în Uniunea Europeană. Domnul președinte, mulțumesc și acum numele socialiștilor și democraților, domnul Rocec. Domnule președinte, estimați colegi, după 1 iulie, când Croația va la Uniunea Europeană, Muntenegru devine vârful de lance al Balcanilor. Muntenegru poate fi un exemplu excelent pentru regiune, cum că progresele se pot realiza și că aderarea se poate realiza dacă și reformele progresează. Muntenegru are însă încă o cale lungă de uh, acoperit. E nevoie de o justiție imparțială și eficientă, trebuie combătută corupția, trebuie depolitizată administrația publică, a crea un fundament instituțional pentru a implementa reforma în toate celelalte sectoare. Și cred că trebuie risipite neliniște în ce privește libertatea mass media. Jurnaliștii trebuie să aibă libertatea de a critica puterea, acesta este un drept fundamental și o valoare europeană pentru că o mass media liberă și critică oferă acel feedback necesar pentru uh, o guvernare eficace. Muntenegru trebuie să rămână concentrată pe integrarea europeană și pe reforme. Și toate partidele politice trebuie să implicate. După orice alegeri, nu trebuie să se lase distrași de alte uh, Uh, probleme locale ce ar putea apărea. Grupul meu susține procesul de extindere și uh, aderarea Muntenegrului, într-adevăr, dacă se accelerează reformele. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Rucec, domnule președintele. Pentru grupul ALDE, două minute, domnul Weigel. Spoștovane, gospod predsednic, spoștovane comisar, Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, Stimate doamne ministru, stimate domnule comisar, în urmă cu două zile, așa cum a spus deja doamna ministru, conferința de aderare cu Muntenegru a avut loc la Bruxelles și cu această ocazie a fost deschis cel de-al doilea capitol despre negociere, educație și cultură și a fost închis primul capitol. Este un eveniment cu o mare putere simbolică pentru că tinerii din Muntenegru vor avea acces la Erasmus Mundus și la alte asemenea programe. Deschiderea acestui nou capitol a fost posibilă pentru că evaluarea a arătat că Muntenegru era pregătit uh, în acest sector și trebuie să mulțumim și președinției uh, irlandeze. Muntenegru dorește să devină membru a Uniunii Europene, face eforturi, dar mai rămân multe de efectuat în ce privește reforma sistemului judiciar, independența judecătorilor, uh, administrația publică, comunicarea cu publicul și societatea civilă, reforma economică, sunt doar câteva dintre aceste uh, domenii unde mai este nevoie de progrese. și trebuie să nu mai existe aceste diviziuni pe criterii etnice și religioase în societatea muntenegreană. Drepturile persoanelor uh, LGBT sunt de asemenea uneori controversate. Muntenegru are un rol important de jucat pentru că poate să uh, stabilizeze situația din regiune și suntem bucuroși să uh, monitorizăm uh, progresele făcute de Muntenegru în următoarea an. Mulțumesc uh, în numele verzilor pentru minut și jumătate. Are acum cuvântul doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Montenegro este o țară foarte frumoasă, așa cum s-a spus. Are un peisaj divers, de asemenea o diversitate uh, etnică și istorică și cultură, culturală. Dar ea trebuie de asemenea să facă eforturi pentru a-și menține diversitatea și trebuie să consolideze acest lucru prin Constituție. De asemenea, trebuie să facă eforturi mai serioase în ceea ce privește energiile regenerabile, uh, turi, ecologie, dar și turism trebuie să pună accentul pe diversitate și să se asigure că democrația și statul de drept funcționează în cel mai bun interes al cetățenilor săi. Eu și grupul meu politic salutăm faptul că Muntenegru este următoarea țară care negociază aderarea la Uniunea Europeană. Este foarte bine că uh, Croația va adera în curând și e foarte important ca următoarea țară deja uh, este uh, la rând și sper că și altele vor urma curând. Însă există și anumite puncte critice și fac legătura cu ceea ce a spus și colegii. Două chestiuni mă liniștesc. Unu, independența și libertatea mass media. Și vreau să menționez un caz specific în care doi jurnaliști sunt implicați într-un uh, proces uh, intentat de sora premierului pentru că au scris despre implicarea sa în privatizarea Telecom. Acest proces trebuie să fie îndeaproape monitorizat și e păcat că se întâmplă astfel de procese. Și în al doilea rând, uh, recentele alegeri uh, prezidențiale au fost foarte puternic condesate de toate partidele de opoziție și de multe ONG-uri și cred că este foarte important ca Muntenegrul să își dovedească democrația a, um, admițând anchete uh, de investigare independente uh, pentru procesele electorale și sper că, uh, dragi colegi, mă veți susține în aceste amendamente mâine. Mulțumesc și acum în numele uh, grupului uh, Stângii Unite Europene, Stânga Unită VT, are cuvântul un minut domnul Huntis. Mulțumesc. E un fapt. Cazul Muntenegru este cazul cel mai simplu din punct de vedere al aderării în ce privește Balcanii dar rămân multe întrebări în picioare dacă această procedură are ca obiectiv binele cetățenilor. Într-adevăr, Muntenegru îndeplinește multe din criteriile de aderare. Mai, probleme mai rămân de rezolvat, ele sunt menționate în raport, dar aceasta nu va ameliora situația cetățenilor și viața lor de zi cu zi în Muntenegru. E limpede că există tot mai multă sărăcie, șomaj, și există foarte multe probleme sociale. Măsurile luate mm, pentru acestea sunt următoarele. Investiții externe necontrolate care au schimbat fața țării. E una dintre cele mai importante țări unde se spală bani. Apoi, privatizare um, sălbatică, distrugerea mediului, care este avantajul comparativ cu dezvoltarea turistului. Stimați colegi, doamnă ministru, domnule comisar, uh, criteriile urmează aceeași, trebuie să urmeze aceeași direcție. Știm că pentru oamenii din Balcani a existat uh, speranță. Însă toate aceste speranțe au fost înșelate din cauza problemelor mari economice din Uniunea Europeană. Nu le oferim o imagine, o perspectivă prea roz. Acest lucru este foarte important. Ce le cerem noi acestor oameni și ce le propunem ca să le rezolvăm problemele, nu doar cele pe care le-am menționat deja. Mulțumesc, președintele. Două minute acum, domnul Cucan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnă ministru, la început vreau să-i mulțumesc domnului raportor Charles Stanock pentru faptul că a scris acest uh, raport foarte echilibrat. Muntenegru este lider în procesul de integrare în Balcanii Occidentali și trebuie să aplaudăm uh, acest uh, fapt. S-au făcut multe progrese în această țară și de aceea vreau să lansez un apel către oamenii politici din Muntenegru să continue reformele le mai rămân multe de făcut, mai ales în ce privește lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Vor trebui adoptate măsuri importante pentru a mări gradul de transparență, mai ales pentru finanțarea partidelor politice și a campaniilor acestora pentru a permite o mai bună anchetare a acuzațiilor de corupție. Și nu vreau să închei înainte de a spune că progresele efectuate uh, până acum trebuie să fie consolidate. Au nevoie de un sistem uh, democratic și solid. Situația pe care am uh, văzut-o după ultimele alegeri ne-a dovedit cât de sensibilă este în continuare această tematică și trebuie să se soluționeze toate uh, problemele legate de aceste um, alegeri, dar aș vrea să spun opoziției că boicotarea Parlamentului nu este o soluție bună. Aderarea Muntenegrului ar fi un semnal important pentru celelalte țări din regiune. Comisia ar trebui așadar să aibă o atitudine cuprinzătoare și să reamintească țării că trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga. Mulțumesc. Acum, pentru două minute și jumătate, are cuvântul domnul Zala. Colegovia, často počúvam názor, že prístupové rok... Dragi colegi, aud adesea că Uh, criteriile de aderare, că procesul de aderare al Muntenegrului este o chestiune ușoară, drumul uh, acestei țări către Uniunea Europeană uh, ar fi ușor, dar acest lucru este foarte departe de realitate. Realitatea de care trebuie să ne amintim este că după aderarea Croației, fiecare proces de aderare va fi tot mai dificil, regulile vor fi tot mai stricte și Uh, vor fi tot mai puțin încurajate noi extinderi. Sunt de acord cu ce Stanock. Muntenegrul trebuie să continue pe calea reformelor, mai ales în ceea ce privește sistemul judiciar, combaterea corupției și toate problemele uh, la mass media trebuie rezolvate. Muntenegru nu poate să își permită crize politice. Țara este pe drumul cel bun și este un lider clar în regiune, așa cum uh, s-a spus deja de alți colegi, dar nu pot să își permită să subestimeze uh, situația pentru că există un mare risc. Mulțumesc. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul domnului Țemche. Un minut. Na, proces Aș dori întâi de toate să vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre acest lucru, pentru că aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană poate fi privită din mai multe perspective. O dată din punctul de vedere juridic și, pe de altă parte, din punctul de vedere politic. Din punct de vedere juridic, din fericire, vorbim de o țară care a făcut progrese notabile în ce privește reforma sistemului juridic și lupta împotriva corupției. Tribunalele sunt independente și există libertate a presei. Totuși există și uh, un al doilea aspect – iar în cazul acestei țări, cred că este foarte important. Trebuie să uh, garantăm siguranța Europei și important aici este că Muntenegrul uh, va stabili, stabiliza încă și mai mult regiunea Balcanilor, o regiune cu o istorie turbulentă, mereu au existat conflicte acolo. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnule președinte. Bună, uh, o campanie electorală și alegerile pot să spună ceva despre situația democratică dintr-o țară și uh, manipularea alegerilor nu uh, este în favoarea Montenegrului, cel puțin dacă ne uităm la rapoarte. E clar că guvernul de la Podgorița s-a angajat de multă vreme pe drumul european, dar pare că în ultima vreme a pierdut din vedere acest obiectiv. Um, dacă ne gândim la cum s-au de parlamentare și cele prezidențiale și nu trebuie să neglijăm acest lucru. Este, a venit momentul ca ingerințele în justiție uh, să fie încetate și să se reia lupta împotriva corupției. Este important ca Muntenegrul să facă eforturi suplimentare pentru apropierea de standardele europene în ceea ce privește uh, libertatea justiției, uh, combaterea corupției și drepturile minorităților. Într-adevăr, aderarea Croației sperăm că nu va fi ultimul pas um, din, în, în Balcani. Sper că și următoarele state vor urma. Eu așa cred că ar trebui să se întâmple. Mulțumesc și acum domnul Cacin, un minut. Cestitam poročevalcu Črni în europski... Vreau să îl felicit pe domnul raportor Tanoc și vreau să felicit și Comisia pentru faptul că au deschis și au și putut să închidă foarte repede capitolul 24, ceea ce dovedește că această țară este pregătită deja să adere în anumite sectoare. În această lună, întâlnirea uh, care a avut loc la Bruxelles a permis participarea tuturor forțelor politice din Muntenegru. Deci eu nu înțeleg de ce trebuie să blocați uh, progresele făcute în aderare. Lansez un mesaj opoziției din Muntenegru. N-are sens să blocați uh, crearea noului parlament. Uh, nu este deloc o cale de a uh, proceda problemele trebuie rezolvate în mod uh, democratic atunci când trăiește o democrație. Mulțumesc, domnule Cacin. Acum dau cuvântul domnului comisar Fiule. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, permiteți-mi să conchid prin am reitera felicitările domnului raportor Charles Tenek pentru un raport de mare calitate, care recunoaște progresele deja efectuate de Muntenegru. Iar mesajul pe care îl transmiteți este unul echilibrat. Încurajăm Muntenegru să-și accelereze reformele în calea sa către Uniunea Europeană. După reuniunea de monitorizare din primăvara trecută, Comisia a pregătit deja rapoartele de monitorizare pentru a negocia capitolele justiție și drepturi fundamentale și justiție, libertate și securitate, capitolele 23 și 24. Muntenegrul a fost invitat de Consiliul în luna decembrie să pregătească planurile de acțiune și repelele, jaloanele pentru uh, aceste reforme. Răspunsul Muntenegrului în aceste capitole legate de statul de drept va determina, practic, ritmul negocierilor. Negocierile de aderare vor fi foarte solicitante pentru Muntenegru dar cu susținerea noastră conjugată și cu angajamentul ferm al Muntenegrului, viitorul acestei țări în Uniunea Europeană va fi asigurat atâta timp când Muntenegrul aplică toate reformele în beneficiul cetățenilor săi și, în plus, dă un exemplu pozitiv în regiunea Balcanilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum doamna Crichton în numele Consiliului. Um, Mulțumesc domnule președinte, stimați eurodeputați. Aș dori să încep susținând opinia exprimată de domnul Tanek, și anume Muntenegrul este o țară mică și frumoasă, uh, este extraordinară de fapt și sunt întru totul de acord că e o țară care poate să contribuie enorm la familia noastră europeană și aștept cu nerăbdare să vină momentul uh, la timpul său. Aderarea este cu siguranță un proces complex, dificil, uh, uh, exigent și uneori frustrant. Fără îndoială, noile țări candidate um, trebuie să respecte niște exigențe mai ridicate decât țările dinaintea lor și datorită faptului că achiul a fost uh, consolidat. Dar acest lucru nu este ceva de, trebuie să, de care trebuie să ne temem. Reprezintă mai degrabă o oportunitate și pentru țara candidată, pentru Muntenegru și pentru statele membre ale Uniunii Europene. Cadrul de negociere pentru Muntenegru um, pune în practică această nouă abordare și anume începerea cu progresele pe statul de, pe capitolele uh, privind statul de drept, la începutul negocierilor și cred că procesul merge destul de bine. De aceea, aceste capitole sunt abordate într-o fază timpurie a negocierilor pentru a uh, permite uh, statului respectiv uh, timpul uh, suficient uh, uh timpul uh, necesar pentru a pune în aplicare toate reformele până la încheierea procesului de negociere. Și Um, cred că tocmai acest lucru subliniază credibilitatea procesului de aderare, ceea ce mi se pare pozitiv. Succesul aderărilor, negocierilor de aderare va depinde, în primul rând, de Muntenegru, dar și noi suntem pregătiți să ajutăm Muntenegrul în toate modurile posibile. Dorim să continuăm cooperarea strânsă cu dumneavoastră, cu prietenii noștri din Parlamentul European în timpul președinției uh, irlandeze, nu doar în ceea ce privește procesul de aderare al Muntenegrului, dar și în ceea ce privește țările, celelalte țări candidat. Și vom continua, sper, să avem acest spirit de cooperare cu multă vreme după ce se va încheia președinția noastră. Deci ne bazăm pe susținerea dumneavoastră, pe parteneriatul cu dumneavoastră, mai ales pentru a menține susținerea cetățenilor noștri pentru ceea ce consider eu că este un demers foarte important. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru o dezbatere excelentă, pentru acest spirit pozitiv de colaborare și pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Creighton. Avem, deci, o propunere de rezoluție pe această temă. Și mâine la 11.30 vom vota.